Um, it is now 10 o'clock. Uh, we should start. E ora 10 și cred că trebuie să începe această audiere pentru că uh, avem multe de făcut. Vă rog să luați loc. vă rog să luați loc pentru că trebuie neapărat să începem. Thank you. Um, this is, as you know, this is a... După cum știți, avem o audiere comună cu colegii de la INTA și cu uh, colegii de la FEM. E o plăcere pentru mine ca împreună cu doamna Saifi Uh, uh, vicepreședinte de la INTA să coprezidăm această ședință. Întotdeauna am avut o cooperare excelentă cu Comisia INTA și sper ca acest dosar important, egalitatea de gen, în acordurile comerciale ale Uniunii Europene să strângă și mai mult relațiile noastre. Promovarea egalității de gen reprezintă o prioritate a Uniunii Europene, așa a fost întotdeauna chiar de la început, însă există câteva domenii, inclusiv politica comercială, care nu au fost uh, folosite la potențial maxim pentru a atinge acest obiectiv. Acordurile comerciale și de investiții au efecte diferite asupra bărbaților și femeilor și studiile au demonstrat cu tărie că uh, comerțul nu este un domeniu politic uh, neutru din punct punct de vedere al genului. Și de aceea trebuie să analizăm acest domeniu din perspectiva genului. Acum aș dori să dau cuvântul copreședintei mele, doamna Saifi. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. În primul rând, aș dori să urez bun venit uh, experților care ne onorează cu prezența la această audiere comună uh, cu uh, Comisia pentru Drepturile Femei și bineînțeles că îmi face mare plăcere să coprezidez această ședință cu doamna Hannibal, vicepreședinte al Comisiei FAM și sper că, într-adevăr, activitatea noastră pe acest dosar să fie foarte fructuoasă. Uh, vom uh, încerca să vedem uh, cum dimensiunea egalitatea de gen poate fi abordată în acordurile comerciale ale Uniunii Europene. E vorba de un subiect de actualitate pentru că Comisia a anunțat că egalitatea între bărbați și femei va face parte din negocierile comerciale pentru modernizarea acordului cu Chile. Și mă bucur că Uniunea Europeană și Chile și-au luat acest angajament și cont pe prezența Comisiei Europene astăzi. Sper să ne dea mai multe informații suplimentare și detalii în acest domeniu. Având în vedere consecințele uh, comerțului asupra economiei, cred că trebuie să ținem cont de egalitatea între bărbați și femei în politica comercială europeană. Studiile de pact, negocierile și monitorizarea punerii în aplicare a acordului comercial ar trebui să includă și dimensiunea de gen. Într-adevăr, Egalitatea de gen reprezintă astăzi o uh, oportunitate de a Uh, împărți mai echitabil uh, beneficiile unui uh, acord, pentru ca toți actorii să tragă foloase de pe urma lor. Vom aborda aceste chestiuni și sper că acest schimb de vederi cu experții să fie rodnic. Aș dori acum să dau cuvântul primei experte, experte doamna Marzia Fontana, economist specializat în acest domeniu, deci egalitatea între bărbați și femei în domeniul economiei și a comerțului internațional. Doamna Fontana, aveți cuvântul pentru șapte minute. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori, în primul rând, să încep cu câteva observații de ordin general cu privire la uh, relația între comerț uh, și uh, gen. După aceea, o să spun că e foarte important uh, să uh, studiem uh, liberalizarea comerțului uh, mondial, mai ales liberalizarea serviciilor, a normelor și a reglementărilor, care sunt uh, trăsăturile cele mai importante pe care se bazează acordurile comerciale în curs. Și după aceea în concluzie, voi face câteva recomandări în legătură cu ce ar putea face Uniunea Europeană pentru a se asigura că aceste acorduri comerciale uh, reflectă obiectivele în domeniul legalității de gen. În primul rând, chiar dacă unii spun că comerțul este neutru din punct de vedere al genului, este clar că politicile comerciale au efecte specifice în funcție de gen, pentru că comerțul uh, intervine în contextul unor uh, economii care nu sunt uh, echitabile din punct de vedere al genului. Așa cum s-a spus, uh, există meserii rezervate femeilor, forme de muncă mai precare, apoi femeile trebuie să se ocupe de familie și uh, sunt și probleme legate de timp, deci de timpul indisponibil, ci și probleme legate de accent, acces Um, restrâns la, uh, la uh, teren, de exemplu, sau la credit. Uh, și femeile, în urma acestor reforme comerciale, au acces mai puțin atât în sectorul privat cât și în sectorul public. Acest lucru se reflectă uh, atât în țările cu venituri ridicate, cât și uh, uh, țările cu uh, venit restrâns și are mai multe implicații pentru felul în care genul și comerțul interacționează într-o țară. Prima implicație este că aceste inegalități de gen afectează strategiile comerciale în ce privește competitivitatea și apoi se mai oglindește și felul în care aceste reforme comerciale se transpun într-o societate. Deci, uh, mm, inegalitatea de gen poate avea efecte negative. În Asia, se pare că liberalizarea comerțului a mers mână în mână cu diferențe salariale între uh, femei și bărbați. Deci, uh, femeile ocupă posturi prost plătite și astfel sunt dezavantajate Sigur că efectele negative sunt clare pentru dezvoltarea durabilă economică, pentru că pe termen lung se descurajează uh, inovarea tehnică. Președinta o roagă pe oratoare să vorbească mai lent. Sigur că da, spune oratoarea. O să citesc lent. Inegalitatea de gen vizează și accesul la uh, teren și la piață, ceea ce a dus la o situație uh, extrem de dificilă, mai ales în Africa. O a doua implicație este că uh, comerțul are dif efecte diferite uh, și aceasta pe mai multe căi. Uh, ocuparea, de exemplu, este foarte importantă. Uh, Aici avem cele mai multe studii și mai multe date statistice, dar ocuparea nu este uh, singurul domeniu, mai uh, există și problema consumului și a uh, serviciilor publice. În acest ultim domeniu, diferențele de gen sunt foarte flagrante. În multe țări, de exemplu, multe servicii care erau furnizate în mod tradițional de către sectorul privat, uh, sunt uh, tot mai mult uh, privatizate și sunt furnizate de către companii străine. Haideți să vedem care sunt efectele. Efectele în domeniul ocupării. Aici intervine distribuirea diferită între locurilor de muncă între femei și bărbați există meserii în care mâna de lucru Uh, feminine nu se poate substitui celei uh, masculine, datorită condițiilor rigide de pe piața muncii. În țările în curs de dezvoltare știm că au fost create locuri de muncă uh, în care comerțul a favorizat situația femeilor. Dar doar în ce privește industria prelucrătoare și chiar și în acest domeniu femeile au uh, rămas uh, să facă uh, loc, să, să ocupe locurile de muncă rezervate de obicei femeilor. Femeile au răspunderea principală pentru achiziționarea și uh, uh, pregătirea mâncării, pentru gătit acasă, de exemplu, pentru femei, iar în ce privește NAFTA, acordul comercial pentru America de Nord, uh, s-a constatat că a crescut uh, foarte mult uh, prețul la alimentele produse local, uh, dar a scăzut prețul la alimentele de tip junk food importante din SUA, ceea ce a dus la înrăutățirea regimului alimentar a copiilor, în Mexic, de exemplu. Apoi, mai există și schimbări Uh, în ce privește uh, cheltuielile guvernamentale de pe urma punerii în aplicare a acordurilor comerciale. Și uh, e o problemă legată de acordul CETA, pe care l-am discutat mai mult anul trecut. E vorba de consecințele asupra echității în ce privește accesul la servicii sociale de bază. În țări cu venit ridicat și mediu, liberalizarea serviciilor de sănătate pentru persoanele în vârstă, de exemplu, va avea uh, un uh, efect mai puternic asupra femeilor, pentru că femeile trăiesc mai mult, uh, sunt mai sărace decât bărbații și apoi și pentru că se ocupă de membrii familiei mai vârstă sau bolnavi în țările cu, cu, cu venituri mici, privatizarea serviciilor de apă Uh, va avea un efect negativ pentru că știm că femeile și fetele uh, aduc apa atunci când accesul, uh, deci când apa nu este disponibilă la robinet. Sigur că liberalizarea serviciilor poate avea oportunități pentru ocuparea feminină. Multe femei sunt angajate în serviciile sociale, dar există și riscul pentru ca, fără ca resurse publice adecvate și fără angajament guvernamental, liberalizarea serviciilor și privatizarea să ducă la uh, înlocuirea locațiilor de stat cu uh, alocații sau cu venituri bazate pe uh, piață. Dar nu toată lumea are acces la astfel de venituri. Deci, pentru a finaliza acest uh, subiect, toate aceste efecte pe căile menționate pot fi atât uh, pozitive cât și negative. Deci putem spune că comerțul nu este bun sau rău în sine, însă totul depinde de felul în care politicile comerciale sunt uh, configurate. Acum, în ce privește acordurile comerciale ale Uniunii Europene și acordurile comerciale, Uniunea Europeană a semnat și negociat uh, acorduri comerciale atât cu țări din uh, emisfera de nord uh, cât și din sud. CETA, de exemplu, este un exemplu. acordurile de parteneriat economic cu țările ACP sunt un exemplu de acorduri cu țările din sud. Ambele tipuri de acorduri sunt importante în uh, studiul pe care l-am pregătit uh, pentru Comisia FEM uh, în luna noiembrie anul trecut, există foarte numeroase exemple în acest sens. Uniunea Europeană trebuie să vadă cum aceste acorduri comerciale afectează egalitatea de gen, nu numai între statele membre care au situații foarte diferite, ci și cu partenerii comerciali, mai ales din țările în curs de dezvoltare. Trebuie să avem reguli comerciale care să respecte drepturile sociale și economice ale femeilor. Într-o lume ideală, Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că se acordă atenție, atenția cuvenită egalității de gen în toate etapele procesului comercial. Când se adună date pentru a lua decizii în ce privește acordurile comerciale, apoi în etapa următoare a hotărârii politicilor pe baza uh, datelor și apoi și când se sprijină intervenția la fața locul, locului pentru a uh, se asigura că acordul comercial este bine pus în aplicare. În ce privește egalitatea de gen, ne dăm seama că e loc de mai bine și mă bazez pe evaluarea de impact, impact uh, efectuată de către Comisia Europeană și studiul meu pentru Comisia FEM uh, conține date, mai ales în ce privește încheierea acordului CETA. Cred că ar fi foarte important ca dinamicile de gen legate de schimbările de servicii, de norme și de reglementări să fie mai bine studiate. Analiza de gen ar trebui să fie inclusă și sistematic în monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor comerciale după ce ele au fost uh, semnate. La nivel de negociere, Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că angajamentele de liberalizare sunt astfel concepute încât să țină cont și de interesele femeilor. Deci nu putem vorbi despre o politică comercială tip. Politica comercială ar trebui astfel concepută pentru a se asigura că drepturile sociale și economice a femeilor, dar, altor, dar și altor grupuri uh, vulnerabile sunt uh, respectate. Un exemplu ar fi că negociatorii comerciali ar trebui să aibă la dispoziție o listă cu domeniile sensibile la gen, Și apoi, în ce privește noile acorduri de investiții și comerciale, ar trebui să se pună accentul pe norme, pe, pe, pe reglementări și toate subiectele importante. Credem că e foarte important ca nicio prevedere din noile acorduri uh, să nu submineze capacitatea guvernelor să uh, promoveze Uh, în mod real uh, drepturile omului. Uh, e așa numitul concept de coerența politicilor. E foarte important să se adopte și măsuri de către guvernele europene pentru a compensa pierderile înregistrate în anumite categorii sociale. Adesea aceste măsuri sunt, figurează doar pe hârtie, însă nu se trece de la vorbe la fapte, deci uh, punerea lor în aplicare a fost uh, foarte lacunară. În ce privește uh, comerțul cu țările în curs de dezvoltare, Uniunea Europeană, în faza de implementare, ar putea să folosească cadrul de cooperare multilaterală, de exemplu, inițiativa Asistență pentru Comerț, pentru a sprijini guvernele pentru a pune în aplicare aceste obiective. Mă opresc aici și aștept uh, cu nerăbdare dezbaterea de după. Mulțumesc! Mulțumim, uh, doamna Fontano, mulțumim pentru această prezentare extrem de cuprinzătoare. A fost foarte utilă pentru noi, uh, cu toții am aflat, am învățat foarte multe. Acum trecem la prezentarea doamnei Maria Williams. Ea este consilientă principal la Global Governance for Development Program. Uh, la South Center de la Geneva. Ea a studiat uh, criza financiară, datoria, schimbările climatice, uh, toate din perspectiva genului. Doamna Williams are o experiență bogată în domeniul crizei datoriilor suverane și al dezvoltării economice și macroeconomice. Aveți cuvântul pentru șapte minute. So, um, thank you. Um, good morning. Vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să particip la această audiere comună atât de importantă. Abia aștept uh, să particip și la dezbaterea care va urma acestor intervenții. Doamna Fontana s-a referit la aspectele generale privind uh, legăturile existente între schimburile comerciale și aspectele de gen și acum o să, eu o să vă spun care este contextul țărilor în curs de dezvoltare. Însă am dorit să încep cu niște cuvinte care mi s-au părut foarte interesante dintr-un document uh, comun redactat de FMI și Organizația Mondială a Comerțului din pregătirea uh, întâlnirii G20. acolo se spune că schimburile comerciale lasă prea mulți indivizi și comunități în spate, mai ales în economiile av- uh, avansate. La fel cum uh, schimburile, cum uh, comerțul poate avea o, un aspect pozitiv, în același timp uh, poate avea și consecințe dure și prelungite. Și în acest document se recomandă ca comerțul intern să fie consolidat prin cooperare internațională, care să se concentreze pe cooperare comercială axată pe respectarea acelor, acelor standarde care să promoveze dialog, să promoveze politicile macroeconomice pentru a sprijini politicile pe plan intern. Este ceea ce economiștii feminiști și activiștii în acest domeniu au susținut uh, în ultimii 20-30 de ani, uh, chiar dacă au fost ignorați de factorii de decizie din acest domeniu. Și uh, am văzut că schimburile comerciale pot avea un impact dur în Statele Unite ale Americii, în Marea Britanie, în Uniunea Europeană și am văzut care sunt consecințele pe plan global. Deci, într-adevăr, a venit momentul pentru ca dimensiunea de gen să se regăsească în centrul schimburilor comerciale și mă bucură faptul că acordul uh, comercial între Uniunea Europeană și Chile va ține seama de toate aceste aspecte. Aș dori, înainte de a uita, aș dori să vă atrag atenția asupra a patru aspecte importante pe lângă cele menționate de doamna uh, Fontana. Schimburile comerciale sunt foarte importante. Știu că între 2006-2011 aproape 200 miliarde de dolari au fost uh, cheltuiți în schimburi comerciale, din care doar 0,8 miliarde de euro au mers înspre dimensiunea de gen în 2008, ceva mai mult în anul 2011, deci asistența pentru uh, schimburile comerciale ar trebui să se îndrepte mai mult pentru intervențiile care să susțină din, uh, egalitatea de gen. Există o literatură specializată destul de importantă în legătură cu aceste legături, așa cum a spus și doamna Fontana, și este evident că există câteva uh, domenii unde trebuie să intervenim mai mult. Acordul de facilitare a schimburilor comerciale în mod explicit în relațiile între Uniunea Europeană și OMC și ce înseamnă acest lucru, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru femei și de asemenea lanțul valoric global. Există temerea că femeile vor fi uh, duse, vor fi înglobate de acest lanț valorii global și rolul lor va fi ignorat. Și apoi, pentru Uniunea Europeană în general, este important, uh, este important realizarea promisiunii de punere în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Și dincolo de dimensiunea de gen, din ODD-uri face parte și uh, comerțul o serie din aceste obiective de dezvoltare durabilă se referă la comerț. Este vorba, de exemplu, de comerțul pentru toată lumea, care trebuie să fie alineat cu obiectivele de dezvoltare durabilă, deci atât egalitatea de gen, cât și alte aspecte trebuie să facă parte din comerțul pe care îl desfășoară Uniunea Europeană. Și în urma crizei financiare am uh, ne confruntăm și cu criza de mediu și acum există și o legătură din acest punct de vedere și trebuie să înțelegem um, care este legătura între politicile climatice și consecințele acestora asupra femeilor pe plan național și regional. Și acum am ajuns la componenta principală a prezentării mele, prezentării mele. Știu că am la dispoziție doar șapte minute, deci o să încerc să fiu cât mai uh, succintă. Care este impactul politicilor comerciale asupra țărilor în curs de dezvoltare? Și toate cele spuse de doamna Fontana sunt foarte importante din acest punct de vedere. Aș dori să spun că știm că femeile în țările în curs de dezvoltare Uh, sunt active în uh, sectoare sensibile din punctul de vedere al comerțului, în agricultură, în uh, sectorul confecțiilor textile, de exemplu, sectoare importante în evoluția economică și dezvoltarea economică acestor state și um, rolul femeilor este strâns legat de modul în care se extind relațiile comerciale din punctul de vedere al depășirii uh, diferenței uh, salariale între, între bărbați și femei, în legătură cu ce se întâmplă cu întreprinderile mici și uh, micro-întreprinderi, care în foarte multe state sunt uh, duse înainte de în proporție de 40%, dacă nu chiar mai mult, de femei. Deci trebuie să țină seama de provocările cu care se confruntă toate aceste femei. Din punctul de vedere al politicilor comerciale ale Uniunii Europene, cel în curs de dezvoltare, Știm că acestea au dimensiuni multiple. Există SPG-urile, de exemplu, sau SPG-urile Plus, care sunt legate de mai multe convenții, Convenția 1 pentru eliminarea tuturor forme, formelor de discriminare a femeilor. Din păcate nu se face o trimitere explicită la această convenție, apoi să nu uităm totul cu excepția armelor pentru cele cele mai puțin dezvoltate și apoi seria de acorduri de liber schimb, de liber schimb semnată de Uniunea Europeană cu aceste țări mai puțin uh, dezvoltate și legăturile UE cu Organizația Mondială a, a Comerțului. Apoi există și un impact al uh, politicii agricole comune, a subvențiilor din această politică asupra uh, relațiilor comerciale și apoi trebuie să uh, implicăm și actorii privați uh, în toată această discuție. Din păcate nu am uh, timp să vă dau detalii, o să mă concentrez asupra impactului uh, relațiilor comerciale asupra dimensiunii de gen. Impactul acordului de liber schimb încheiat de Uniunea Europeană este asupra întreprinderilor mici și mijlocii, asupra micro asupra reglementării uh, Uh, guvernamentale în aceste state și, uh, de asemenea, asupra achizițiilor uh, publice și să nu uităm de prevederile de, privind soluționarea litigiilor între investitori și state care există în foarte multe dintre aceste acorduri de, de liber schimb. Deosebit de importante sunt micro-întreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii Uneori se consideră că acesta ar fi panaceul care ar rezolva și ar uh, ajuta femeile să um, se afle într-o situație economică mai bună. Deseori, tocmai aceste micro și întreprinderi mici și mijlocii au mai mult de suferit în urma acestor acordul de liber schimb, de exemplu, când vine vorba de achiziții publice, nu se oferă uh, sprijinul uh, necesar Um, acestor, uh, acestor micro-întreprinderi. Serviciile publice, de asemenea, doamna Fontana s-a referit la serviciile publice, însă aș dori să insist asupra achizițiilor publice, pentru că prin intermediul achizițiilor publice, Uh, statele dezvoltate au încercat să, uh, statele în curs de dezvoltare au încercat să rezolve aceste de, uh, dezechilibre în Africa de Sud, de exemplu, situația comuni- comunităților locale și a femeilor locale. Achizițiile publice sunt fie mai restricționate sau mai liberalizate și acest lucru îngrădește instrumentele la care poate recurg autoritățile pentru a promova um, dimensiunea de gen, de exemplu. Știm de asemenea că o persoană cu dizabilități sau femeile care fac parte din comunități indigene ar trebui să profite mai mult de uh, un mai bun acces la achizițiile publice și acest lucru, din păcate, nu se întâmplă întotdeauna și datorită faptului că multe femei sunt sărace, uh, altele au uh, dizabilități și nu putem să înțelegem uh, profunzimea acestor uh, interconexiuni între toate aceste dimensiuni și uh, mă refer la TISA, la acordul privind schimburile comerciale cu servicii, care are un impact asupra femeilor dacă anumite taxe vor fi aplicate când vine vorba de liberalizarea unor servicii publice, cum ar fi cele de sănătate. Există foarte multe exemple în care liberalizarea acestor servicii a înrăutățit situația oamenilor și a femeilor în general. În Europa, de exemplu, am asistat la o tendință de a renaționaliza serviciile, asemenea servicii uh, publice, pentru că în urma privatizării lor s-a văzut cât de negativ este uh, acest impact. Și în ultimele momente pe care le mai am la dispoziție, o să mă refer la provocările și oportunitățile existente. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Fontana. Factorii de decizie trebuie să prevadă măsuri eficiente care să garanteze interesele femeilor, să țină seama de uh, situația diferită, punctul diferit de plecare din punct de vedere economic între femei și bărbați și aceste intervenții bine gândite trebuie să faciliteze mobilitatea femeilor transsectoriale, să, of- să le oferă acestora mai multe uh, oportunități. Deci se pune întrebarea care poate să fie rolul și contribuția Uniunii Europene pentru promovarea dimensiunii de gen în țările în curs de dezvoltare, mai ales în rândul statelor ACP. Există provocări și oportunități. Și din acest punct de vedere, provocările sunt, uh, au fost prezentate și de doamna uh, Fontana, ocupare, servici și așa mai departe, dar există și oportunități. Însă ele depind de modul în care un acord de liber schimb susține dezvoltarea și nu își dorește doar să extragă anumite resurse naturale și să promoveze munca, forța de muncă uh, ieftină. Însă, pentru a putea merge înainte, avem nevoie de un sistem de monitorizare a modului în care acordurile de parteneriat economic, de exemplu, au, au uh, funcționat. Uh, Comisia a avut o atitudine foarte dură față de statele africane care uh, Uh, nu și-ar fi dorit să semneze aceste uh, acorduri economice de, de parteneriat și este evident că avem nevoie de un mecanism de monitorizare a punerii în aplicare acestor acorduri. Deci când acestea au intrat în vigoare, ce s-a întâmplat cu bărbații și cu femeile din statele respective și apoi să încercăm să urmărim pe parcursul timpului ce a însemnat implementarea acestor acorduri. Pentru că uh, Deseori când discutăm cu anumiți economiști, uh, suntem întrebați care sunt uh, dovezile pe care vă, vă bazați afirmațiile și avem nevoie de asemenea mecanisme de monitorizare și îmi cer scuze că am depășit uh, timpul, însă este un subiect deosebit de interesant pentru mine. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Acum Următoarea oratoare, doamna Gia Mayer, e membra grupului de lucru supra genului și comerțului de la uh, Asociația White Plus. Ea lucrează pe tema egalitatea femei și bărbați în economiile în dezvoltare și, doamna Mayer, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc Comisiei INTA și Comisiei FEM pentru că ne-a invitat aici, organizând această audiere foarte importantă pe o temă importantă și e oportun să discutăm această temă acum, ținând seama de toate negocierile comerciale aflate în curs. Cum a spus și doamna președinte, vorbesc în numele Asociației White Plus și anumite lucruri au fost deja explicate doamna Fontana și doamna Williams, însă aș dori să vă prezint uh, ce face rețeaua noastră în peste 10 țări europene și împreună cu mulți, partenerii no mulți dintre partenerii noștri din Sud. Urmărim politicile comerciale de peste 20 de ani pe componenta de gen în special și curând vom lansa un document cu recomandări pentru politica comercială a UE. Experia, experiența noastră arată că monitorizarea politicilor comerciale ale UE în anii din urmă această uh, politică comercială a UE este oarbă la problemele de gen. Mai mult decât atât, nu e inclusivă în ce privește genul. Constatăm de asemenea că este cât se poate de neoliberală promovează reducerea uh, tarifelor transnaționale combinat cu o deregulare globală a investițiilor și serviciilor. Un nou domeniu este consolidarea drepturilor investitorilor și, în unele cazuri, politici chiar protecționiste, în special față de producătorii europeni. Ne gândim aici la drepturile de proprietate intelectuală și agricultură îndeosebi. Noua strategie neoliberală pe care am constatat-o uh, și în alte state occidentale, uh, aduce prejudicii dezvoltării durabile și drepturilor omului, incluzând drepturile femeii. Iată de ce e nevoie de alte tipuri de politici, după părerea noastră. Și uh, s-au făcut multă cercetare pe această temă, sigur că mai e nevoie, dar uh, există cercetare empirică în ce privește uh, acordurile de liber schimb, iar la ONU sunt și ei foarte preocupați de politica comercială a UE în momentul de față. Ne gândim la femeile sărace, la uh, femei migrante sau indigene, care sunt extrem de afectate de aceste uh, politici comerciale. UE s-a angajat să promoveze și să asigure egalitatea de gen. Printre altele, este o parte integrantă a Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene politicile de dezvoltare există multe eforturi de egalitate de gen, multe documente pe care uh, acțiunile se pot baza. Deja în 2006, Parlamentul European a adoptat o rezoluție asupra femeilor în comerțul internațional și multe din recomandările de atunci sunt valabile încă și astăzi, iată, 10-11 ani mai târziu și rămân încă pe agenda noastră. Trebuie să continuăm să susținem aceste obiective. Și acum probabil că am să repet unele din lucrurile pe care uh, doamna Fontana și uh, Mariam uh, le-au citat. Constatăm că Există efecte vizibile ale politicilor comerciale, o feminizare a exporturilor. Mă gândesc la femei care lucrează special în sectorul textil și producția de îmbrăcăminte. Forța de muncă s-a feminizat, dar s-a dublat de o scădere a condițiilor de muncă. Femeile sunt plătite mai puțin, sub standarde decente sub niște standarde care să le permită o viață decentă și condițiile de lucru sunt extrem de precare. Ca să revin la ce face Uniunea Europeană și special DigiTrade, din câte știm, au existat două evenimente ce s-au concentrat pe a da mai multă putere femeilor în luna noiembrie și va urma o altă ședință în luna iunie. Ideea uh, promovată aici este antreprenoriatul feminin, inclusiv în comerț și felul în care putem promova egalitatea de gen în sector. Sigur că salutăm orice altă inițiativă care ar uh, promova egalitatea de gen, dar uh, regretăm că se dă atenție doar femeilor antreprenori pentru că e vorba de o minoritate în rândul femeilor care lucrează, aceste femei antreprenori. Majoritatea lucrează în sectoare informale sau în agricultură, în familii, adesea fac o muncă nerecunoscută și neplătită. Astfel de femei sunt invizibile în politicile comerciale, dar practic ele sunt, cel care, ele sunt cele care fac o bună parte din muncă și creează producție. Ne-am dorit o viziune mai largă, mai vastă asupra femeilor lucrătoare, a lucră, lucrătoarelor indigene eh, și nu doar asupra femeilor antreprenori. Potrivit acestei viziuni, noi credem că nu mai trebuie promovat doar antreprenoriatul feminin sau a uh, să crea loc, noi locuri de muncă, ci în plus față de crearea de locuri de muncă, trebuie să ne întrebăm ce fel de șanse se creează, duc astfel de șanse la niște locuri de muncă decente, la o protecție a drepturilor femei. Uh, e sigur că nu există hărțuire sexuală în companii, Eh, vor exista oare condiții de muncă adecvate pentru femei? Iată, întrebări suplimentare atunci când e să analizăm uh, acordurile comerciale pe care UE le negociază. Există și o cale potrivită pentru a face aceste lucruri. Noi credem că ar fi bine să se introducă și standardele uh, Uh, Organizației Internaționale a Muncii în aceste acorduri. E vorba de convențiile 189, respectiv 156, uh, de asemenea Convenția ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor. Astfel de instrumente de egalitate de gen trebuie incluse în capitolele pentru comerț și durabilitate ale acordurilor comerciale. Trebuie să fie niște uh, capitole specifice în acorduri și nu doar să fie vehiculate uh, bilateral în negociere. E recomandarea noastră și pentru acordul UE-Chile. Trebuie ca aceste lucruri să fie transformate în standarde de muncă pentru femei. Iată un alt punct extrem de important din punctul nostru de vedere. Uh, antevorbitoarele mele au spus care e impactul politicii comerciale UE. E vorba de deschiderea sectoarelor de servicii, uh, achiziții publice, investiții și suntem de acord că femeile sunt afectate în mod disproporționat de liberalizarea serviciilor și a achizițiilor publice și aș spune că femeile la nivel global petrec de două ori și jumătate mai mult timp pentru tot ce ține de munca în familie, pentru a obține apă, alimente și a avea grijă de familie. Toate aceste lucruri sunt documentate de cercetare. Uh, toată munca de îngrijire e efectuată de femei. Sunt contribuții ignorate pe care femeile totuși le aduc economiilor. Și există practic un vast sector economic în acest sens. Din punctul nostru de vedere, deschiderea piețelor de servicii și a achizițiilor publice va uh, bloca accesul la servicii sociale și uh, bunuri uh, de bază, împovărând încă și mai mult munca cotidiană a femeilor. În plus, legat de aceasta, atunci când intervine liberalizarea și impozitele scad și, prin urmare, scad veniturile guvernului, ceea ce are un impact asupra ce poate oferi un guvern în termen de politici de sănătate sau politici sociale. Am să închei menționând pe scurt recomandarea noastră cheie În plus de uh, o agenda uh, de sustenabile și de dezvoltare ale acordurilor, trebuie ca drepturile femeilor să fie uh, susținute în litigiile dintre uh, companii uh, și stat la nivelul OMC niște regulamente obligatorii pentru a reglementa companiile transnaționale, așa cum se discută acum la ONU. Femeile sunt cele care asigură suveranitatea alimentară și ele sunt foarte afectate de schimbările climatice și posibilele catastrofe naturale, deci ele trebuie uh, protejate. Președinta întrerupe, puteți să trageți niște concluzii? Pentru că uh, avem mari constrângeri de timp. Mai am doar două propoziții. Am să închei aici pentru că antevorbitoarele mele au uh, spus multe. Vă mulțumim, doamnă uh, Myers. Acum au intrat pe Paula Subachi, care este directoare la uh, Centrul de Dezvoltare Economică de la Chatham House un institut uh, uh, lider în Marea Britanică. Dumnezeu este expert în ce privește funcționarea uh, sistemelor monetare internaționale și intervenția ei de astăzi se va concentra pentru felul în care politica de achiziții publice poate fi făcută mai uh, egală din punct de vedere al genului. Mulțumesc, o să încerc să respect cele șapte minute pe care mi le-ați alocat și o să mă axez pe achizițiile publice ca instrument pentru politici sociale și, de altfel, un instrument foarte puternic, în pofida faptului că este vorba de un subiect extrem de tehnic și nu foarte atrăgător. Am uh, desfășurat uh, acest studiu în cadrul uh, Women 20. Este un grup afiliat G20 care are ca obiectiv promovarea și sprijinirea emancipării femeilor uh, din punct de vedere economic și incluziunea socială în funcție de gen. Deci, uh, achizațiile publice reprezintă o piață foarte mare. Banca Mondială vorbește cam de 10 triliarde de dolari anual. Cam 30% din PIB-ul din țările în curs de dezvoltare e reprezentat de către achizițiile publice și 10% în țările dezvoltate. Cu toate acestea, pe această piață imensă, doar 1% e ocupat de către patroanele, deci femeile patroni, antreprenorii femei și o să fac trimitere la cele spuse de antevorbitoarele mele în legătură cu importanța achizițiilor publice pentru ca uh, egalitatea de gen să facă progrese. Aș dori să mai spun mai ales că participarea la procesele de achiziții publice ar trebui să fie văzută ca o ocazie pentru femei ca ele să poată participa la export și la comerț. Sigur că suntem uh, conștienți și de constrângeri, de limitările legate de acest acces și de faptul că adesea achizițiile publice reprezintă un proces extrem de complex care necesită uh, proceduri complicate, scumpe, costisitoare și toate aceste proceduri nu sunt la îndemâna IMM-urilor întotdeauna. Și se știe că IMM-urile sunt uh, adesea uh, conduse de către femei. Dar există politici legate de achizițiile publice care pot să fie încurajate pentru a schimba situația. Și, de exemplu, în raportul pe care îl vom uh, publica în uh, câteva săptămâni, noi uh, sugerăm o abordare axată pe trei direcții în acest context al achizițiilor publice și acest raport este publicat în atenția guvernelor, organizațiilor guvernamentale și internaționale. În primul rând, achiziți achizițiile publice trebuie să fie folosite pentru a ajuta femeile să depășească barierele pentru a participa la economia concretă. Deci, punctul nostru de plecare când am pregătit acest raport a fost să ne întrebăm de ce există domenii, de exemplu, construcțiile, industria minieră, finanțele, care sunt preponderent masculine. E oare devină partea de cerere, partea de ofertă și care sunt măsurile pe care le putem propune pentru a aduce mai multă egalitate, pentru a aduce mai multe femei în aceste uh, sectoare industriale? deci pentru a crește participarea femeilor în aceste sectoare. O a doua axă ar fi să înlăturăm obstacolele din calea achizițiilor publice pentru companiile conduse de femei. Și apoi, o a treia sugestie este creșterea transparenței de-a lungul uh, întregului proces și deci noi recomandăm ca companiile care participă la achizițiile publice să uh, țină cont de aceste recomandări care fac obiectul acordurilor comerciale și aceste companii ar trebui să facă obiectul unui audit uh, din perspectiva egalității de gen în ce privește angajații lor Sigur că trebuie să se pună accentul și pe drepturile omului și mai ales pe drepturile femeilor și apoi ar trebui să facă obiectul unui audit în ce privește diferențele de salariu între bărbați și femei, deci politicile salariale. Și astfel am putea aduce transparență uh, de-a lungul întregului lanț. Deci pentru noi achizițiile publice pot reprezenta un factor de schimbare. Avem și câteva exemple concrete, câteva studii de caz de țări care au pus în aplicare acestor uh, politici și care ar putea să fie uh, pline de învățăminte și de exemple pentru o astfel dezbatere legată de egalitatea de gen și acordurile comerciale. Tot în contextul intervențiilor antevorbitoarelor, achizițiile publice au fost folosite în țări precum uh, Africa de Sud sau Australia pentru a aduce mai multă diversitate și pentru a permite populațiilor uh, indigene și minorităților să participe mai activ uh, la piață. Și o practică pe care am putea o folosi pentru a încuraja participarea femeilor pe piața muncii. În ce privește cazul Chile, Chile este o țară care a pus în aplicare toate aceste recomandări. Inițiativa Chile Contra Uh, în care IMM-urile conduse de către femei au fost uh, sprijinite, au fost încurajate să participe la achizițiile publice, deci uh, la nivel, la nivel național. Noi dorim să subliniem din capul locului că pentru noi aceste politici în care să se favorizeze dimensiunea de gen în licitațiile publice, nu trebuie să văzute ca un panaceu. Noi credem că trebuie să avem un sistem economic în care să formăm, să instruim și să pregătim femeile care sunt patroni, care sunt antreprenori, să participe la aceste procese. Sigur că este o întrebare deschisă. Poate că acesta ar trebui să fie uh, pasul inițial, dar în orice caz compania respectivă ar trebui să fie competitivă și să aibă și instrumentele uh, la dispoziție, pentru că nu dorim să uh, creăm o discriminare pozitivă, deci o zonă segregată în care să existe doar companii uh, conduse de femei. Aș dori să pun accentul și pe importanța cercetării și a metodologiei uh, pentru a aduna, pentru a culege date. Datele sunt foarte fragmentate, nu știm care sunt companiile care uh, pun la dispoziție în mod transparent toate datele, deci avem nevoie de mai multe date pentru a înțelege această piață, dar trebuie să înțelegem și mai bine definițiile. În ce constă, de exemplu, o companie condusă de femei, o femeie care este pragul, trebuie să creăm și repere, jaloane, și apoi, în contextul acordurilor comerciale, cred că trebuie să avem o definiție comună, pentru că normele sunt foarte importante. De important să ne punem de acord cu privire la ele. Deci, încă o dată, e nevoie de muncă de cercetare și de uh, mai multe studii. Și, în încheiere, aș dori să fac câteva recomandări pe care uh, le-am inclus în raportul nostru. Pentru noi, achizițiile publice reprezintă un instrument pentru a permite participarea femeilor pe piață, dar și un instrument pentru a promova uh, drepturile femeilor și munca decentă în lanțul de valoare globală. Încă o dată, acest lanț valoric global nu ar trebui să fie în uh, detrimentul femeilor și ar trebui să luăm măsuri în acest sens. Apoi, trebuie ca achizițiile publice uh, să, să includă participarea femeilor patron, deci să stimulăm participarea antreprenoarelor și avem nevoie de definiții, apoi trebuie să avem uh, ținte, obiective pentru achiziții, uh, pentru companiile uh, conduse de femei. Trebuie să avem baze de date. Unele țări au astfel de dat, baze de date. Trebuie să avem astfel de baze de date la nivel european. Apoi trebuie să formăm femeile cum să participe la licitații, să pregătească, de exemplu, un dosar pentru licitații. Există cerințe indispensabile Uh, pe care femeile trebuie să le respecte, respecte și apoi trebuie să studiem cu mare atenție ecosistemul. Ultima observație, accentul pe partea de investiții. Deci în acordurile comerciale trebuie să includem nu doar recomandări în ce privește egalitatea de gen, ci și uh, recomandări pentru programele de investiții și de uh, sprijin pentru companiile care, au, uh, care respectă egalitatea de gen, deci care au un bilanț pozitiv din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumim, uh, doamne Subaci. Următorul vorbitor este domnul Toma Bart, este șef de la Unitatea Strategică Comercială la DG uh, Comerț. Uh, Parlamentul European a cerut uh, Comisiei Europene, prin mai multe rezoluții, să includă dimensiunea de gen în politicile comerciale și în acordurile comerciale încheiate de către Uniunea Europeană. Noi am dorit, deci, să primim informații suplimentare, instrumentele Uh, pregătite în acest sens și puteți să ne furnizați uh, informații în ce privește acordul cu Chile și felul în care acest subiect va fi abordat cu ocazia negocierilor. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna copreședinte, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și pentru intervențiile și pentru întrebările adresate la care o să încerc să răspund pe parcursul intervenției mele. Ar fi trebuit să fiu însoțit de un coleg care se ocupă de uh, dezvoltarea durabilă. Colega mea, din păcate, nu poate să fie prezentă astăzi, însă suntem mai mulți oameni la, direct, la Digi3 din comisia care ne ocupăm de acest subiect. În legătură cu... Este vorba de o audiere aceasta și și noi vă ascultăm cu toată atenția și mă bucură faptul că pot să intervin acum la sfârșitul acestui panel de experți Comisia își dorește și ea să participe la această dezbatere și aș dori să spun de la bun început că putem să facem mai multe lucruri și vom face mai multe lucruri în acest sens. Împreună cu ITC, Centrul Internațional pentru Comerț, doamna comisar Maștrom, în data de 13 iunie, va organiza forumul internațional pentru care va discuta rolul femeilor în comerțul internațional pentru a promova dimensiunea de gen și în politicile comerciale, respectând astfel uh, ambițiile Comisiei Europene legate de uh, egalitatea uh, de gen. Și sper că la acest eveniment și reprezentanții Comisiei INTA și FEM uh, vor uh, participa. Politica comerciale se referă la deschidere, deschidere față de bunuri, servi, servicii, capital, idei, tehnologie și oameni. Și principiul fundamental al politicii comerciale al Uniunii Europene este nediscriminarea. Acest lucru înseamnă că, a priori, politica comercială ar fi un candidat foarte bun pentru a promova egalitatea de gen. Chiar dacă așa cum am auzit din partea experților, acest principiu nu este suficient pentru a garanta egalitatea de gen. Deci întrebarea pe care ne-am adresat-o și noi și pe care ne adresăm cu toții astăzi este, că, este următoarea. Ce pot să facă aceste politici comerciale în mod specific pentru egalitatea de gen și ce face Comisia din acest punct de vedere, ce poate să facă mai mult din acest punct de vedere, așa cum a amintit antevorbitoarea mea, este important să avem uh, o politică comercială și avem o politică uh, comercială intitulată Comerț pentru toată lumea, astfel încât schimburile comerciale să fie în beneficiul tuturor părților interesate, inclusiv în beneficiul femeilor. Ieri, Comisia a adoptat un al doilea document de reflexie urmat de Cartea Albă privind viitorul Europei. Acest document se referă la globalizare, la uh, culegerea roadelor aduse de, uh, globa, de globalizare, de combaterea uh, consecințelor negative aduse de uh, globalizare și pentru acest lucru trebuie să examinăm în detaliu rolul schimburilor comerciale. Și considerăm că este deosebit de important atât din punctul de vedere al apărării și promovării valorilor fundamentale ale societății noastre și pentru a ne respecta angajamentele legate pentru, um, de obiectivele de dezvoltare durabilă, avem nevoie de toate aceste elemente și pentru viitorul durabil al Uniunii Europene. Deci, din acest context general, din această perspectivă generală a comerțului care este benefic pentru toată lumea, examinăm și dimensiunea egalitatea de gen care a fost inclusă în evaluarea politicii comerciale Uniunii Europene. Doamna Subachi a menționat acest lucru, dar cred că merită să acordăm un timp mai mare acestui uh, aspect, să înțelegem care, este, care a fost impactul acțiunilor noastre pentru a repara ceva care nu funcționează bine. Doamna Fontana a a avut activități de cercetare interesante din acest punct de vedere, a examinat uh, acorduri de liber schimb de dimensiuni mari ca și CETA, care l-am încheiat deja, deja sau altele la care, pe care în continuare le, le negociem. Studiul CETA a fost demarat deja din anul 2011, însă din momentul în care a fost, în, a fost încheiat acest studiu s-au schimbat anumite lucruri și cred că trebuie să recunoaștem acest lucru de exemplu, acordurile de liber schimb încheiate de uh, Uniunea Europeană cu Maroc sau Iordania în 2015 discută, examinează impactul uh, acestor acorduri asupra femeilor. Cele trei studii de impact care vor fi finalizate pe parcursul acestui an uh, examinează și dimensiunea de gen cel care se referă la bunuri, se examinează impactul asupra femeilor în, în, feme- în țările de dezvoltare. De asemenea, acordul de liber schimb, studiul primul acordul de liber schimb încheiat cu Japonia discută diferența între bărbați și femei, de exemplu, și de asemenea, acordul de liber schimb cu, încheiat cu Myanmar discută uh, riscurile care ar putea să crească pentru femei. Deci de la bun început, înainte de a încheia acest acord de liber schimb, înțelegem foarte bine sau încercăm să înțelegem foarte bine care ar putea să fie impactul potențial al acestor acorduri și dacă revenim la ultimul uh, asemenea studiu de impact, puteți să vedeți acest lucru foarte clar. M-au uh, interesat foarte mult uh, câteva comentarii ale doamnei Subachi din punctul de vedere al metodologiei uh, pe care ar trebui să o urmăm din acest punct de vedere, pentru că există o discuție legată de, uh, de modelele economice pe care le folosim, pentru că dacă un model economic se bazează pe informații de proastă calitate, rezultatele, prognozele pe care le va furniza nu vor fi unele fiabile, deci este important să dispunem de informații uh, fiabile. Nu este întotdeauna atât de ușor să dispunem de asemenea uh, informații, mm, un nivel de agregare pe care mulți dintre dumneavoastră vi-l doriți. Deci acesta este punctul de plecare, valoarea, impactului politicilor comerciale și nu aș dori să repet un lucru deja afirmată. Multe dintre aceste aspecte se regăsesc în acordurile de liber schimb deja negociate, de exemplu implementarea Convenției Organizației Mondiale Internaționale a Muncii, um, promovarea, includerea promovării dimensiunii egalității de gen, uh, pentru că statele respective trebuie să ratifice, să pună în aplicare 27 de convenții internaționale privind drepturile omului, printre altele CEDAF, o convenție deja menționată. Există o activitate importantă care se desfășoară în contextul OCDE, strategia Uniunii Europene pentru asistență comercială pentru asistența furnizată pentru schimburi comerciale, o altă oportunitate pentru a insista asupra rolului central al dimensiunii de, de gen Există de asemenea o serie de instrumente comerciale care, chiar dacă nu au o dimensiune de gen, contribuie și ele la îmbunătățirea situației uh, uh, femeilor datorită modului în care au fost uh, gândite. De aici face parte, de exemplu, rolul întreprinderilor mici și mijlocii și am spus că 40, știm că 40% din întreprinderile mici și mijlocii sunt deținute de femei, și încercăm să ne concentrăm și asupra impactului pe care l-au acordurile de liber schimb semnate de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană asupra întreprinderilor mici și mijlocii, deci ține seama de necesitățile specifice ale acestora. Deseori, în asemenea acordul de liber schimb, uh, sunt incluse capitole dedicate în mod special întreprinderilor mici și mijlocii. E-comerțul nu a fost menționat în antevorbitoare. Nu există dispoziții Uh, dedicate în mod exclusiv uh, comerțului electronic. Până acum, însă, există o contribuție indirectă uh, adusă de acest acord de, de liber schimb, pentru că discutăm despre digitalizare și impactul acestea asupra pieței muncii prin modificarea valor, lanțurilor valorice, prin crearea unor noi modalități de a munci, prin oferirea unor noi canale de comunicare și prin încurajarea unor noi forme de antreprenoriat, mai ales în țările în curs de dezvoltare și mai ales pentru mm, cei care lucrează de acasă, de exemplu, care deseori sunt femei. Nu știu cât timp mai am la dispoziție, însă o să încerc să mă refer la câteva întrebări care mi-au fost adresate. Ce am putea să facem în legătură cu acordul comercial cu Chile. Nu aș dori să anticipez uh, nicicum decizia care va fi luată de Comisia Europeană la sfârșitul acestui an. Cred că ați, cunoașteți deja afirmația doamnei comisar Marstrom. Deci, dincolo de uh, impactul asupra dimensiunii de gen, examinăm și includerea unor prevederi legate de uh, egalitatea de gen în acest acord. Deci acesta ar fi un următor pas important. Un alt pas important este forumul pe care l-am menționat deja, organizat în data de 20 iunie. Vom continua dezbaterea acestui subiect cu ocazia respectivă și rezultatele acestor discuții se vor regăsi în raportul pe care o să-l prezentăm Parlamentul European, Comisiei INTA, uh, peste, deci la, sfârșit, la sfârșitul acestui an vom prezenta acest raport și cu acea ocazie vom putea să discutăm mai multe întrebări discutate astăzi după cum am spus, acumulând mai multe informații și după forumul organizat în data de 20 iunie. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru toate aceste prezentări. Acum deschid dezbaterea colegilor. Oh, sorry, I've been told I should be stopped. Firește, mi se atrage atenția, trebuie să încep cu cele două co-raportoare. Malin Bjork mai întâi. Mulțumesc. Și călduroase mulțumiri invitațiilor noștri. Eu cred că identificând această agenda comercială, arătăm cât de important pentru noi este acest sector din punctul nostru de vedere și am văzut ce cred cercetătorii, societatea civilă despre aceste aspecte și când aud Comisia Europeană, mi se pare că și Comisia a ajuns practic în punctul care trebuie, dar trebuie recunoscut că până acum nu s-a făcut nimic. În Parlament noi uh, împingem uh, dosarul uh, cu multă convingere. Colega mea, Nora Folența, și cu mine vom fi coraportori pentru acest document și vom ține seama de tot ce ne-ați spus. Cred că scopul nostru e tocmai de a merge mai departe, spunând, da, e nevoie de date, de analize, dar scopul până la urmă e acela de a merge încă și mai departe cu raportul nostru, făcând niște recomandări concrete. Eu am observat că nimeni de la liberali sau uh, de la dreapta e măcar prezent în sală și Uh, ideile lor despre comerțul internațional sunt cele care formatează politica comercială a UE și așa nu se pot continua. Uh, lucrurile trebuie uh, să răspundem acestei provocări. Eu una voi vorbi cu colegele mele și pot să vă spun că INTA, cel puțin, nu a fost formal invitată la evenimentul pe care îl citez de pe 20 iunie. Poate că lucrurile se vor corecta, dar mi se pare o problemă. Cum doamna Williams a arătat, trebuie să urmărim axa nord-sud, dar și nord-nord cu CETA și TTIP, TTIP, dar și acordurile uh, multilaterale cum e TISA. Uh, există elemente concrete. Ni s-a spus mult despre sectorul public, uh, achizițiile publice, accesul la servicii, uh, actorii economici, agenții economici. Eu cred că trebuie să vorbim și despre uh, autoritățile de reglementare și de puterile pe care le au. Și această politică comercială învechită are efecte foarte controversate. Am avut achiziții publice și o reglementare um, complet liberă, dar a fost, lucrurile au fost schimbate. E bine, acum trebuie să schimbăm din nou lucrurile și mă uit cu atenție la colegele mele de la INTA. Încercăm să lucrăm în acest sens. Am schimbat uh, politica de achiziții publice în UE, trebuie să vedem care sunt principiile de non-discriminare uh, și uh, incluziune în comerț în general. Acum, la capitolul întrebări. Aș vrea să știu ceva mai multe despre acest instrument despre care mult vorbește Comisia, uh, evaluarea de impact durabilă. Aș vrea să știu care e opinia expertelor despre asta. Și apoi, unele dintre noastre au spus că Există posibilități ca anumite sectoare să fie protejate sau ca sectoare care să, a căror deschidere, liberalizare să fie întârziată și aș vrea să știu mai exact la ce sectoare vă gândeați în mod prioritar. Uh, și sigur că pe măsură ce redactăm raportul nostru, probabil că am să revin spre dumneavoastră cu alte întrebări. Mulțumesc, spune președinte. La sfârșit, invitatele noastre vor putea să răspundă întrebărilor, dar acum îi dau cuvântul Eleonorei Forența. Eh, sì, ringrazio. Mulțumesc și eu foarte mult. Uh, pentru aceste intervenții atât de interesante. Aceste contribuții ne vor fi extrem de utile în elaborarea uh, raportului nostru uh, împreună cu Malin atunci când, uh, într-adevăr, uh, vom scrie textul. Eu sunt membra Comisiei INTA, dar și a Comisiei FEM. Și împreună cu alte colege mă ocup de integrarea dimensiunii de gen în activitatea Comisiei INTA. Și sper că acest efort comun împreună cu doamna Bjork va fi un exemplu de conlucrare al celor două comisii. Cooperarea noastră trebuie să fie tot mai strânsă. Cred că prezentările de astăzi au demonstrat odată în plus această că această perspectivă neutră din punct de vedere al genului pe care Comisia o pretinde e una oarbă. Trebuie de acum înainte să ținem seama realmente de paritatea femei-bărbați în acordurile comerciale internaționale. Eu am câteva întrebări. Pentru mine e important să punem în practică o cooperare între Parlament și Comisia Europeană. Și mă alături celor spuse de Malin Björk. Personal, am fost uh, mirată să văd că printre inițiativele Comisiei nu fusese prevăzută intervenția celor două coraportoare în marginea acestui text, care se referă tocmai la acest uh, subiect în evenimentul pe care îl organizează. Sper că lucrurile se poată fi remediate. Pentru că e vorba de a trece de la stadiul de orbire la sensibilizare la paritatea femei-bărbați, chiar și la comisie. Și trebuie în acest fel să putem avea un cuvânt de spus asupra politicii comerciale a UE. În ce privește evaluarea de impact, ex ante, ex post, e util de revenit la un alt factor crucial, legătura între drepturile omului și politicile și acordurile comerciale. Ce înseamnă asta? Ei bine, Trebuie mereu să ne gândim la drepturile femeii atunci când invocăm drepturile omului și aceste clauze vizând drepturile omului prezente în acordurile comerciale internaționale trebuie să fie tot mai stricte. Uh sunt constrângătoare toate aspectele ce țin de protecția investitorilor, dar când vine vorba de punerea în aplicarea drepturilor omului, formulările sunt mult mai laxe. În acest punct precis, aș dori să mai adaug ceva. S-a vorbit mult de transversalitate. Sigur, e util. Dar această orbire în fața parității femei-bărbați se răsfrânge și asupra transversalității. Perspectiva de gen vizează pe toată lumea, femei, bărbați, grupuri LGBTI, migranți. E o perspectivă politică obligatorie. Izvorăște din mișcările feministe dar trebuie să permită depășirea acestei orbiri vis-a-vis -vis de paritatea uh, femeie-bărbat, dincolo de paradigme. Și un ultim aspect. Apropo de inegalități. Adesea, când sunt definiți parametrii econometrici, se uită aspectele de inegalitate. Știm că există diferențe clare de remunerare între femei și bărbați în Uniunea Europeană, până la 16% diferență. Și 40% în termen de venit. Știut fiind că există mai multe femei angajate decât bărbați și că locurile de muncă precare vizează mult mai mult femeile decât bărbații, mai știm că în Europa Uh, femeile sunt date afară de la locul de muncă când urmează să aibă un copil. Nu mai vorbesc de lipsa de protecție în ce privește sănătatea reproductivă. Uh, închei prin a vă mulțumi încă o dată pentru prezentări și doresc să lansez acum un apel. Așteptând un răspuns din partea dumneavoastră, care sunt instrumentele care, după dumneavoastră, ar putea fi utile dacă ar figura într-o rezoluție a Parlamentului European. Pentru contribuția pe care noi o putem aduce, ar fi foarte util să știm, să avem indicații din partea dumneavoastră pe care le-am putea include în propunerea legislativă. Mulțumesc! Um, Mulțumesc. Avem foarte puțin timp la dispoziție, spune președinta, și cred că toată lumea dorește să ia cuvântul. Iată de ce v-aș ruga să interveniți succint, un minut dacă s-ar putea, încât trebuie neapărat să terminăm la 11.30. Acum am să-i dau cuvântul lui Heidi și vom face uh, un tur de masă al raportorilor din umbră de aici. Îți mulțumesc și am să încerc să-ți respect uh, cerința. Eu cred că am primit foarte multe informații despre dimensiunea de gen a comerțului și ne dăm seama acum ce multe ne rămân de făcut la nivel de implementare și aș sugera DigiTrade să treacă printr-o formare, uh, o sensibilizare și o formare la dimensiunea de gen. Pentru că nu e vorba doar de acele servicii care se ocupă de uh, uh, gen, ci e vorba de gender mainstreaming în toate activitățile de comerț. Am fost foarte interesată de uh, remarcile doamnei Williams despre ce se întâmplă în Sud ce puțin se știe uh, despre acordurile de parteneriat cu țările africane și care este impactul acestora la nivel local. Care ar fi calea de a înțelege impactul de gen al acestor acorduri atât de criticate? Mulțumim, Heidi. Cine dorește să mai ia cuvântul? Doamna Rodríguez Pinero, un minut v-aș ruga. Gracias. Bueno, primero, eh, felicitar a todas las ponentes. Mulțumesc. Întâi de toate, doream să felicit expertele care ni s-au alăturat astăzi și mă bucur că această audiere comună a fost pregătită de cele două comisii pentru că noi reprezentăm cele două comisii care sunt în măsură să facă în așa fel încât comerțul să țină seama de egalitatea de gen. Există o schimbare de sensibilitate la Comisia Europeană. Eu am venit aici în iulie 2014 și mi s-a spus mereu că uh, în comerț e vorba de o neutralitate de gen. Dar îmi dau seama că acum discursul se schimbă și în sfârșit trebuie să apară și un conținut în aceste afirmații. Negocierile acordului cu Chile vor fi într-adevăr o oportunitate, pentru că Chile e o țară foarte angajată în ce privește egalitatea între femei și bărbați, în special în sectorul comerțului și nu putem doar să reflectăm la egalitatea între femei și bărbați, ci de acum trebuie să vedem care e conținutul concret al capitolului um, ce vizează egalitatea între femei și bărbați și Comisia la rândul ei trebuie să-și aducă contribuția. Toate aceste lucruri trebuie să devină operaționale și de aceea vreau să fac și o sugestie. Dacă nu aveți experți în materie, în cadrul negocierilor, încă de la începutul acestora, un expert care să vă orienteze pentru ce urmează în acord, există o problemă, pentru că trebuie să existe un capitol autonom în ce privește egalitatea femei-bărbați, ca să nu mai vorbim de dimensiunea transversală a, a egalității femei-bărbați. Și asta tocmai pentru că acordul să nu aibă un impact negativ asupra femeilor, ci din potrivă să profite de potențialul pe care le oferă femeile. Iată de ce sugerez Comisiei ca de la începutul negocierilor să beneficieze de sprijinul unui expert pe probleme de gen. E, la fel se întâmplă cu evaluările ex ante și ex post. Există, trebuie să, o, să existe o listă de sectoare pentru fiecare acord, pentru fiecare țară, sectoare în care femeile sunt cele mai vulnerabile. O listă de sectoare în care e nevoie de o politică specifică pentru a remedia problema. Și asta se întâmplă la evaluarea ex ante. Dar apoi, dacă nu intervine și evaluarea ex post, la ce mai folosește? pentru că erorile trebuie corectate și trebuie profitat de potențialul oferit. Iată, deci, apelul pe care eu îl lansez comisiei, vă rog să lucrați bine de la bun început, să faceți lucrurile cum trebuie. Suntem convinși că e cel mai bun lucru pe care îl putem face în interesul cetățenilor. O scurtă contribuție, Maria, poate? Mulțumesc. Eu am câteva întrebări atât la adresa Comisiei cât și uh, invitatelor noastre. 1. Mă adresez Comisiei. Tratatele european, o, europene astăzi impun UE respectarea drepturilor omului, inclusiv în politicile sale comerciale. În ce fel Comisia respectă într-adevăr drepturile omului și care sunt instrumentele pe care le uh, pune la contribuție Comisia pentru a respecta drepturile omului. Dacă există încălcări flagrante bună ale drepturilor omului și în special ale femeilor în anumite țări, Uh, comisia e gata să integreze aceste aspecte în politica sa comercială, apoi studiile de impact. Aici la Comisia FEM uh, am avut un studiu din partea unei persoane care spunea că în studiile de impact ale Comisiei nu există nicio cercetătoare, nicio femeie în echipe care să poată să lucreze uh, uh pe uh, această temă. Și întrebarea mea e dacă Comisia și-a schimbat abordarea. Cercetătoare tătoarele, femeile, deci, fac parte, uh, participă la aceste studii de impact pentru că ar trebui să le privilegiați, poate ar trebui să existe o cotă pentru a avea femei cercetătoare pe astfel de teme. Apoi, în studiile de impact există și mecanismele de monitorizare. Care sunt acestea? Astăzi nu cunoaștem existența lor. Ne puteți oferi informații despre asta? cum s-a mai spus, ne referim în special la relația nord-nord, uh, dar nu numai. Pe axa nord-nord iau exemplul acordului comercial cu Canada. Știți că astăzi discutăm în Europa de echilibrul între viața privată și cea profesională. Cum să oferim protecție socială așa încât familiile să aibă o viață mai echilibrată? Cum, într-un acord comercial cu un partener precum Canada, bună oară, o țară prietenă care are convenții sociale relativ similare cu ale noastre, cum să facem ca în acordul comercial, deci cu Canada, să nu spunem să mai puțin competitivi pentru că oferim mai multă protecție socială. Acordul cadru, bună oară, permite mobilitatea lucrătorilor. Dacă femeile canadiene sunt mai puțin protejate decât cele europene, atunci poate că intervine un factor de competitivitate mai interesant pentru întreprinderi pentru a avea uh, femei intelectuale mai puțin protejate din Canada care să vină să lucreze în Europa. Și deci uh, ar fi o presiune la noi din partea partenerilor sociali, Business Europe în special, care să nu mai intre în uh, într-o logică de protecție a vieții profesionale, vieții private. Cum într-un acord comercial putem evita un astfel de dumping, până la urmă dumping social, între diversele forțe de muncă? Acum, pe axa nord-sud, e evident că tema femeilor este foarte importantă. Cum știți, în negocierea acordurilor comerciale cu Africa, America Latină sau Asia, principalii interlocutori sunt industriile exportatoare când negociez cu Ghana un acord comercial de export, e vorba de industria bananelor, uh, reprezentată ca principal negociator. Femeile din agricultura locală nu sunt vizate câtuși de puțin. În schimb, marile industrii bananiere, pe care sigur nu dorim să le demolăm, sunt industriile care captează întregul teritoriu și împiedică femeile să facă o agricultură uh, la nivel familial. Ne-am întâlnit cu organizații de femei. Ele nu au fost nici măcar informate sau întrebate despre uh, astfel de acorduri. Nici Parlamentul, care apără drepturile uh, femeilor, nu a putut interveni. Vorbesc de Ghana, dar la fel se întâmplă cu Mercosur și așa mai departe. Femeile nu sunt nici măcar întrebate uh, în cazul unui astfel de acorduri, deși sunt primele lor victime. Vorbim despre SPG+. Eu cred foarte mult în acest instrument care răspunde întrebării cum putem uh, acorda preferințe, preferințe tarifare pe piața europeană și cum să introducem cele 27 de convenții obligatorii ale SPG+, plus, cum să introducem mai multe uh, convenții care vizează dimensiunea de gen, pentru că dintre cele 27, cred că doar una vorbește despre egalitate și vorba de egalitate salarială. Deci poate că ar trebui mai bine formulată toată uh, tema dimensiunii de gen la SPG+. Mulțumesc! Dorește să mai intervină cineva? Uh, ne mai rămâne foarte puțin timp și ce mi-aș dori eu să fac e acum să rog uh, invitații noștri care doresc să răspundă unora dintre întrebările specifice să, dacă intenționează să o facă, pentru că ne mai rămân cam 5 minute. Deci, uh, strict răspunsuri la întrebările specifice adresate, vă rog. Okay, um, thank you very Mulțumesc foarte mult pentru întrebările și prezentările extrem de interesante la obiect. Eu am o prezentare pe care am trimis-o secretariatului mult mai detaliată, n-am avut timp să le prezint, să prezint toate aspectele. În legătură cu uh, protecția sectoarelor, cred că uh, la OMC s-au uh, făcut foarte multe uh, eforturi în acest sens, de exemplu, serviciile publice, aprovizionarea cu apă uh, și așa mai departe. Apoi, uh, uh, în funcție de uh, categorii de produse, există categorii predominante în care lucrează doar femei sau doar agricultoarele și care sunt foarte importante pentru securitatea alimentară. Deci sunt foarte multe aspecte și, de exemplu, dacă ne uităm la serviciile publice, puteți merge pe pagina OMC și Uh, puteți găsi acolo documente interesante. În ce privește EPA, aceste acorduri uh, de parteneriat economic, faptul că Europa ia, uh, a făcut presiune asupra statelor africane să încheie aceste acorduri, Comisia și Europa are o responsabilitate în ce privește efectul acestor acorduri asupra populației în general, dar mai ales asupra femeilor și micilor agricultori. Aceste acorduri prevăd liberalizarea serviciilor, e o prevedere din ele, deci uh, și am vorbit despre impactul uh, liberalizării serviciilor, dar există și probleme de dezvoltare. Deci uh, când vinzi o marfă la un preț foarte mic, efectul, efectul este nociv asupra micilor companii și micilor agricultori există și scăderea barierelor tarifare Eh, de exemplu, importurile europene sunt foarte puțin taxate în anumite uh, state europene. E foarte greu uh, să pui în aplicare măsuri Uh, contradictorii. E nevoie de acordul Uniunii Europene, apoi trebuie negociate toate aceste uh, aspecte la OMC, trebuie să se găsească noi surse de venit, de exemplu un TVA uh, regresiv și așa mai departe. Deci sunt aspecte care toate trebuie să fie analizate și multe alte elemente în contextul uh, dezvoltării uh, sau a dimensiunii de dezvoltare pentru egalitatea de gen. Mulțumesc! Reprezentantul Comisiei dorește să spună ceva. Da, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii. Le-am notat pe toate, inclusiv uh, sugestia legată de neutralitatea de gen. Nu o să pot să răspund la toate întrebările, dar uh, pot uh, în bilateral uh, să discut dacă vreți răspunsuri mai specifice. Aș dori să mă refer la câteva aspecte doar. Unul dintre aspectele interesante pe care doamna Rodriguez Pinero a menționat-o este Intervenție fără microfon. Deci, noi nu ne punem toate speranțele într-un capitol sau o secțiune specifică. Într-adevăr, e vorba de o dimensiune, deci ne asigurăm că dimensiunea de gen apare în toate acordurile. Deci nu cred că trebuie să fim obsedați doar de anumite formulări sau de capitole. Asta este abordarea noastră generală implementarea și alții s-au uh, referit la acest aspect. Eu am uitat uh, să menționez acest aspect în, intervenția mea. Este foarte importantă implementarea. Sigur că DigiTrade uh, a negociat toate aceste acorduri, dar acum ele trebuie să fie puse în aplicare și trebuie să avem schimburi susținute cu partenerii și deci punem accentul pe punerea în aplicare printr-o strategie demnă de acest nume. Și răspund în parte și întrebării doamnei Arena care ar fi mecanismele de monitorizare după uh, deci sigur că totul ține de punerea în aplicare și dialogul pe care îl începem cu țările după ce am încheiat un astfel acord, după ce au fost construite sau uh, stabilite niște instituții, uh, reprezintă o platformă pentru activitatea viitoare. La întrebările la obiect drepturile omului, da, într-adevăr, tratatele ne obligă să respectăm uh, principiile uh, prevăzute acolo, inclusiv uh, drepturile omului. Avem și clauze politice în acordurile comerciale care pot duce la suspendarea unor acorduri comerciale dacă se constată o încălcare, o încălcare a clauzelor politice. Apoi, când nu există cercetători, cercetătoare în studiile de impact, eu nu sunt la curent cu această situație, dar aș dori să fac uh, trimitere la prezentarea doamnei Subace. Avem uh, uh, regulile, de exemplu, în domeniul achizițiilor. Promovăm participarea femeilor la aceste achiziții publice și sigur că nu există niciun fel de regulă bătută în cuie care să privilegieze un sex în detrimentul celuilalt. Poate s-a spus astăzi, poate că ar trebui să nu acordăm contracte Uh, companiilor cu consilii de conducere exclusiv masculine. Deocamdată nu putem, dar poate că e o sugestie interesantă. Nu o să intru prea mult în detalii în legătură cu răspunsul la ultima uh, întrebare. Noi, uh, deci modul 4 din CETA, noi uh, ne referim la uh, circulația uh, produselor și a serviciilor și totul ține de regulile din țara de destinație. Deci salariul minim, toate aspectele sociale, regulile Uh, prevederile sociale din țara de destinație trebuie să fie respectate de către furnizorul de servicii în mod 4 din CETA. Și sper că am răspuns la uh, ce vorbeați, uh, spuneați dimensiunea socială. Dar cu mare plăcere putem continua dezbaterea la forum unde sunt confirmați trei vorbitori de la Parlamentul European. Sunteți încurajați să trimiteți un al patrulea vorbitor. Avem șase sesiuni mese rotunde acolo. Ultima vorbitoare, uh, doamna doctor Fontana. Mulțumesc. A fost uh, o dezbatere extrem de interesantă. Foarte pe scurt o să răspund doar la o întrebare, respectiv calitatea evaluării privind dezvoltarea durabilă. Sigur că nu am citit toate aceste evaluări de impact, dar aș spune că ele fluctuează foarte mult Mă gândesc mai ales la măsura în care considerentele de gen uh, sunt uh, luate în calcul. Sigur că există multe fațete, dar uh, unele evaluate impact nici măcar nu menționează dimensiunea de gen și în acest context aș face două sugestii. În primul rând, cred că e foarte important să construim capacitate pentru a analiza datele. Deci, ideea e că nu avem mai multe date agregate, ci deci, e foarte important să uh, construim capacitatea analitică, deci avem date uh, foarte multe la dispoziție și putem să le exploatăm, le putem uh, folosi dacă am avea și un instrument pentru a face analiza pe bază de gen. Deci nu numai în rândul cercetătoarelor, ci și în rândul cercetătorilor să construim capacitate pentru a utiliza și interpreta datele. Și apoi o ultimă observație referitoare la ce au spus mai mulți vorbitorii trebuie să evităm așa, ce numesc eu abordarea silențioasă, tăcerea. Avem uh, o tendință de a aborda egalitatea de gen doar axându-ne pe un uh, sector. Sectorul uh, textilelor, de exemplu, uh, el este cel mai uh, des folosit. Uh, în documentul nostru noi am spus că e nevoie de o abordare cuprinzătoare care să examineze dimensiunea de gen la toate nivelurile. Vă pot da un exemplu. Am putea să încurajăm antreprenoriatul feminin în ce privește oportunitățile de formare și de ocupare, dar în același timp uh, reducem serviciile sociale pentru aceste femei și deci le dăm pe de o parte și le luăm de pe cealaltă parte. Deci luăm cu o mână și luăm cu alta. Deci, uh, atunci când vorbim despre impactul comerțului, cred că ar trebui să avem o abordare cuprinzătoare, globală. Deci să studiem dimensiunea de gen în toate domeniile. Și alții vorbitori au menționat acest uh, aspect. Mă opresc aici. Mulțumim și noi. Încheiem uh, aici audierea noastră. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor, experților pentru prezență, mulțumesc pentru prezentările extrem de interesante. Ați spus uh, atât de multe în legătură cu ce se întâmplă în acest domeniu atât de important. A fost o audiere foarte interesantă pentru mine. Eu uh, nu particip la Comisia de Comerț și toată activitatea dumneavoastră mi s-a părut fascinantă. Mulțumim foarte mult! Vom avea un uh, schimb de vederi cu privire la un uh, raport din proprie inițiativă în 19 iunie. Deci încheiem aici reuniunea. Mulțumesc pentru prezență.